Dacă reușim să transmitem acest mesaj, vom reuși să ne așezăm la masa discuțiilor și să soluționăm criza din campanie. Vă mulțumesc și domnul Coțolin uh, dorea, dorea să ia cuvântul, dar nu este prezent în sală. Mai dorește cineva să ia cuvântul privind criza șururilor din campanie. Dacă nu, atunci am încheiat ședința de astăzi, iar procesul verbal va fi uh, votat uh, la următoarea sesiune. S-au încheiat lucrările. Vă mulțumesc!